Good morning everybody. Bună dimineața tuturor, bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Sper că ați, ați petrecut o vacanță de vară minunată. Se pare că majoritatea da și că a fost soare în toată Europa, mai ales la Luxemburg, uh, pentru că sunteți bronzați. Haideți să trecem la punctul 2, adoptarea proiectului de ordine de zi și pot să vă spun că punctul 16 a fost amânat la solicitarea doamnei Albiol. Putem adopta ordinea de zi cu această modificare? Vă mulțumesc! Adoptăm acum procesul verbal al, ședin, al reuniunii din 21-22 iunie 2017. Îl considerăm adoptat. Doresc să urez bun venit uh, noi, noi administratoare de la secretariat, doamnă Andreea Crăciun. Vă rog să vă ridicați în picioare. Bine ați venit! Sunteți româncă, sunteți jurist. Ne bucurăm că avem un jurist printre noi și ne bucurăm de experiența dumneavoastră din ONG-uri în domeniul migrației, energiei și al sporturilor. Și mă bucur că aveți experiență și în traduceri. Vă, urim, vă urez bun venit și rog colegii să um, fie cât mai, uh, să, să, cât mai uh, primitori cu noua noastră colegă. Trecem acum um, la vot. E vorba de promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, reformare. Sper că v-ați introdus cardurile de vot în aparate. Margaret, nu e gata, dar ai cardul de vot sau nu? vom uh, ține cont uh, de um, indicațiile tale. Sunteți cu toții gata? Ce a spus uh, Obama cu rezervorul prin și gata de pornire? Compromisul 6. cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Nu, devine caduc. Trecem la 62. Pentru, împotrivă, Abține. se respinge. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru. Votăm doar a doua parte a amendamentului 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, nu. Nu, nu, devine caduc. Trec la 77 pentru că 76 devine caduc. Ok, so, ok. We need to vote on 75. Nu, trebuie să votăm amendamentul 75. Am votat deja, nu, am votat deja. Trecem la 76. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul uh, pentru amendamentul 87.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 verificăm acel, acest vot ca să nu adormit. Să nu adorm nici eu. S-a închis votul. Ia uitați! Se adoptă cu o diferență de un vot. Am ținut cont de votul dumneavoastră. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Open the vote. S-a deschis votul. 98. Okay, can we close the... S-a închis votul. Acum s-a închis votul. 11 la 11, ceea ce înseamnă... Margaret, cum ai votat? pentru. Deci, iată, votul tău a făcut diferența. 99, cine pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, <clears throat> împotrivă abțineri, se adoptă. 102 pentru, um, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, vă rog să ridicați mâinile, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. 112 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, verificăm. 113 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 114. cine pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 115 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul amendamentului 32. S-a închis votul. Se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34. Nu. Amendamentul 3. Yes. Amendment 2. The Secretariat is a bit split here, but... Secretariatul pare că nu, nu știe exact, uh, nu e de acord ce trebuie să facem. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează un amendament oral la considerentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendament oral. Nu. Doriți să verificăm votul amendamentul 6? S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul. And it is approved. Se adoptă. Urmează un amendament oral la considerentul 10. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 devine caduc. Trecem la compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva. Mai votăm o dată. Trebuie să verificăm, pentru că nu mi-arătați exact. 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Ia uite. Și Margaret e împotrivă. Se respinge grație votului lui Margaret. Amendamentele 17 și 53 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțin. Nici acest vot nu e clar, așa că verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul oral la considerentul 101 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 devine caduc. Trecem la votul final. Votul va fi electronic. S-a deschis votul și s-a închis acum. Se adoptă. And we move to the... Trecem la a doua listă de vot privind proiectul de aviz al comisiei noastre adresat Comisiei pentru Ocupare și Afaceri Sociale privind implementarea strategiei europene pentru persoanele cu handicap. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 6 pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă.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 împotriva țineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18, vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, Nu, nu trebuie să o supunem la vot. Ba da, trebuie să o supunem la vot. A doua parte, cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Mandamentul 23 este un vot pe părți. Prima parte, pentru. Nu, prima, prima parte a fost retrasă, trebuie să spunem la vot doar a doua parte. Cine este pentru a doua parte? Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 24 acum pentru. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul.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 Împotriva abținerii se adoptă. 38, două părți. Prima parte, pentru. Împotriva abținerii se adoptă. A doua parte, pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 39, pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 40, pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 41, pentru împotriva abținerii se adoptă, 42 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 43 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 44 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 45 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 46 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 47 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum deschidem uh, votul electronic pentru votul final. And it is closed. S-a închis votul și a fost adoptat. Vă mulțumesc! So I need to run to the conference of Trebuie să fug la conferința președinților și eroul comisiei noastre, Paul va prezida al treilea vot. Ne revedem puțin mai târziu și vă rog să îl uh, primiți bine. So if you allow me, we continue. Dacă îmi permiteți, aș dori să continuăm. Proiectul de aviz al Comisiei pentru Petiții a adresat uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale privind revizuirea regulamentului Uniunii Europene cu numărul din anul 2011. Putem să continuăm. Vă mulțumesc. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, verificăm, foarte bine, verificăm amendamentul 1. Open. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Intervenție fără microfon din sală. Ok, so it's adopted. Se adoptă. Continuăm, dacă îmi permiteți. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 4, amendamentul 4 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 7 pentru, este caduc. 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost adoptat. Doriți să verificăm? Eu zic că a fost adoptat. Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. Close. Adopted. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 11 pentru. Nu este caduc. Amendamentul de compromis 2 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă Amendamentul Nu, continuăm cu amendamentul de compromis 3. Cer scuz, scuze, spune domnul președinte, amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 acum pentru. Nu este caduc. Continuăm cu amendamentul 49 pentru. There, there, 49, this, but, uh... 49 a doua parte pentru, împotriva, abțineri, să respingă 50 pentru, nu, este, este caduc, amendamentul 2006 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56, nu, Amendamentul de compromis 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final acum, vă rog. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul dumneavoastră vă abțineți. Mulțumesc. Se adoptă. Uh, văd că mi-a reușit această improvizație. Vă mulțumesc foarte mult.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 colegi, dacă îmi permiteți, aș continua în limba mea maternă, în maghiară. O să discutăm punctele 9 și 10 de pe ordinea de zi. Sunt petiții similare, aș dori să mm, spun bun venit uh, petiționarilor. Și o să dau cuvântul la trei dintre, dintre aceștia, Aș dori să întreb dacă domnul Andreas Lus este prezent. Dacă da, vă dau cuvântul pentru 4 minute. Doamnelor și domnilor, stimați ai Comisiei Europene, schimburile comerciale sunt foarte importante pentru toate formele sociale, însă, tocmai într-o lume globalizată, schimburile comerciale trebuie să se desfășoare pe picior de egalitate și să nu fie în dezavantajul unui partener. TTIP și CETA sunt acorduri de liber schimb în cadrul cărora, prin intermediul clauzelor de protejare a investițiilor, um, pot duce la șantajarea statelor. Și acest lucru trebuie să încercăm cu toții să-l evităm, pentru că milioane de oameni din Uniunea Europeană nu pot să accepte acest rezultat. În plus, faptul că negocierile acordurilor respective s-au desfășurat în spatele ușilor închise, din punctul meu de vedere, pune sub semnul întrebării legalitatea acestor acorduri, care nu respectă Constituția Republicii Federale Germane și ar submina dreptul comunitar, ceea ce ar trebui să determine Uniunea Europeană să nu accepte aceste acorduri. Acorduri privind uh, coordonarea activității de uh, Uh, reglementare înseamnă un atac direct, o ingerință directă în suveranitatea și democrația statelor afectate de aceste acorduri. O democrație nu trăiește printr-un cadru de reglementare uh, paralel în care așa numiții parteneri ar putea să obțină profituri uh, uh, inacceptabile. Deja există cancelarii uh, de avocați în Statele Unite ale Americii care se pregătesc să obțină uh, Uh, profituri imense pentru clienții lor Există deja numeroase exemple care ne arată în ce unde putem ajunge printr-o asemenea societate bazată pe două, pe două, societă, uh, două clase sociale. Um, există deja uh, exemple, de exemplu, și în Germania, societatea comercială Vattenfall, în cadrul unui um, un, une, une asemenea instanțe de uh, rezolvare a litigiilor din Statele Unite ale, ale Americii a cerut uh, compensații plăți imense din partea Germaniei datorită faptului că a renunțat la energia nucleară în urma uh, catastrofei din Fukushima. În urma acestor acorduri va scădea calitatea standardelor alimentare, va fi afectat și cadrul de reglementare al drepturilor de autor și nu, din păcate, nu am suficient timp la dispoziție pentru a aminti toate domeniile care ar fi afectate de aceste acorduri. Sunt pur și simplu prea multe. Și în mod special Uniunea Europeană s-ar uh, autodestabiliza dacă ar impune în forma lor actuală aceste acorduri. Consecințele ar fi pierderea democrației cu daune ireparabile, așa cum deja vedem că se întâmplă deja de pe acum în Uniunea Europeană. Și aș dori să repet cele spuse de președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, care a spus că trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor. Trebuie ca uh, legitimitatea democratică să fie consolidată prin intermediul metodei com- uh, comunitare. Domnul Juncker nu este dispus ca în domeniul alimentar, în domeniul social, în, în domeniul uh, protecției datelor cu caracter, datelor cu caracter personal, să facem sacrificii în numele uh, liberului schimb și uh, vă rog, vă adresez acest apel. Haideți să consolidăm această democrație trăită cu adevărat și astfel să consolidăm Europa. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dolores Solana Vicente este de asemenea uh, prezentă. Ea reprezintă două petiții. Aș dori să întreb, sunteți prezentă? În momentul în care un stat democratic precum Spania, în Uniunea Europeană, poartă o negociere pe un tratat de astfel de amploare precum TTIP, care afectează cetățenia, dezbaterea în ceea ce privește opinia publică e ceva care nu funcționează bine și tocmai de aceea mă aflu acum aici. Tocmai pentru a vă solicita un acces la conținutul integral al acestor tratate care fac obiectul negocierilor. În calitate de cetățean european și spaniol, nu ni se poate nega acest drept legitim și anume să avem acces la conținutul uh, textului TTIP și conținutul textului CETA. Comisia Europeană utilizează cifre pentru studii de impact economic tocmai pentru a ne explica cât de avantajoase sunt atât TTIP cât CETA. Dar, la nivel de mediu, nu există astfel de studii. Și dacă ar exista, ni s-ar putea explica impactul pe care îl vor avea aceste tratate asupra mediului. Aș vrea să știu dacă există rapoarte în ceea ce privește efectele acestor tratate asupra agriculturii. Are Comisia Europeană astfel de uh, studii. În Europa noi avem dreptul să știm și să facem alegere în cunoștință de cauză, să știm ce anume mâncăm. De asemenea, regulamentele europene, comparativ cu cele americane în materie de siguranță alimentară, ar însemna un pas înapoi fără precedent față de drepturile noastre actuale. Și e surprinzător, mai mult decât atât, faptul că Comisia Europeană și comisarii nu dispun de rapoarte care să evalueze impactul pe care TTIP îl va avea asupra drepturilor lucrătorilor în domeniul sănătății publice. Pe de altă parte, dacă se oferă aceste drepturi, atunci multinaționale vor putea să ceară statelor suverane să facă modificări legislative care să fie în interesul lor. Și există o posibilitate pentru a ne asigura că astfel de, multe, de, de firme multinaționale nu se vor lansa în astfel de inițiative. Există un astfel de risc, mai ales în ceea ce privește reglementarea de mediu, pentru că există alerte aici la Bruxelles din partea Institutului Național Belgian, care explică foarte bine care sunt aceste pericole și care cere Comisiei să nu aplice acest sistem de soluționare a litigiilor. Având în vedere această lipsă de transparență și având în vedere faptul că Uniunea Europeană dispune de studii pertinente care să evalueze efectele TTIP, CETA în sector, asupra sectoarelor pe care le-am menționat adineaur, noi ca și petiționari deplângem lipsa de informații disponibile și pentru cetățenii europeni. Pe site-ul web al Comisiei Europene, în ceea ce privește Asociația Transatlantică de Comerț și Investiții sau pe acordul integral de economie și servicii sub numele CETA. Pe, din aceste motive, cerem un acces fără întârziere al conținutului, la conținutul integral al ambelor tratate, în așa fel încât să putem să consultăm aceste studii și să analizăm în profunzime consecințele lor, în așa fel încât să se garanteze transparența de informare și de participare a cetățenului. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Nu știu cum se numește al treilea petiționar, deținem doar inițialele acestuia, R.Z. Sunteți prezent? Vă rog. Mi sono concessi soltanto po- Mi s-a acordat puține minute pentru a prezenta uh, punctul de vedere. Mm, așa că voi prezenta oral doar o sinteză a documentelor și a rapoartelor pe care le-am trimis deja acestei comisii. 1. Continentul african locuit astăzi de aproximativ 1 miliard și 100 de milioane de locuitori și dacă doar 5%, spun doar 5% din această populație se expatriază, adică 65 de milioane de emigranți din Africa s-ar îndrepta în câțiva ani spre Europa și deci spre Italia. Cer, întâi, ca Uniunea Europeană, după tratatul de la Ma Maastricht, adică după peste 25 de ani, să stabilească reguli precise privind granițele maritime ale celor 27 de state membre și să existe penalități clare pentru statele care, pentru cei care trec aceste granițe fără acte legale. Acest principiu este valabil, indiscutabil și când vine vorba, bineînțeles, de granițele terestre. În al doilea rând, navele cu alte pavilioane decât cele italiene, care strâng persoane pe mare să se ocupe de aceștia pentru că Italia nu poate să suporte aceste costuri economice și morale. În al treilea rând, cei găsiți în flagrant delict de trafic să fie încarcerați pe termen lung pentru și trebuie să li se interzică folosirea embarcațiilor lor, embarcațiunile lor, lor, lor sau chiar să fie distruse. În al patrulea rând, e nevoie de reglementări precise și de un control permanent al ONG-urilor, organizațiilor non-guvernamentale, acuzate și de Frontex că joacă jocul traficanților. În al doilea rând, având în vedere că eurodeputații au fost aleși nu pentru a se a se ocupa de suflete, ci de bunăstarea și de integritatea fizică a cetățenilor Uniunii Europene, trebuie să fac și alte solicitări. În al cincilea rând, trebuie să se revoce toate reglementările care modifică ADN-ul produselor alimentare. Ciocolata e bună nu, nu poate fi bună fără cacao, fro, uh, brânza nu poate fi făcută fără cazeină. Pentru că uh, se pune în pericol sănătatea consumatorilor, inclusiv a celor, celor care mă ascultă, în al șaselea rând. Aș, um, acordul TTIP nu a fost niciodată aprobat, așa că trebuie să fie revocat și acordul CETA dintre UE și Canada. Așa cum spune președintele Republicii Italiane, acordul CETA este un cadou făcut lobbyurilor industriale mari din industria agroalimentară. În al șaptelea rând, în China, și în alte țări în curs de dezvoltare, trebuie să se permită crearea de sindicate, cum sunt cele italiene, pentru că este inacceptabil să se realizeze acorduri comerciale și să se favorizeze globalizarea cu țări în care se poate munci de la 8 ani și în care lucrătorii nu au drepturi nu au nici măcar, nu beneficiază nici măcar de condiții sanitare decente și de pensie. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc foarte mult! Și acum o să dăm, o să dăm cuvântul reprezentanților uh, Comisiei. Are, prim, are cuvântul Renita Bașcar în legătură cu TTIP și CETA în primul rând. Vă mulțumesc! Ni s-a cerut să prezentăm situația legată de TTIP și CETA. O să încep prin prezentarea situației actuale, foarte pe scurt, după care o să încerc să răspund uh, chestiunilor prezentate de uh, petiționari. De la bun început aș dori să spun că de la schimbarea administrației în Statele Unite ale Americii, negocierile TTIP nu s-au mai uh, continuat. În acest uh, moment, interesele noi administrații privind continuarea acestor negocieri nu sunt deloc clare. Semnalele, mesajele transmise în mod public ne arată că administrația este preocupată de alte negocieri, cum ar fi NAFTA, și se ocupă de chestiuni uh, bilaterale, relațiile cu China, de exemplu. Motiv, acestea fiind spuse, chiar dacă semnalele transmise în acest moment uh, sunt negative, uh, acestea nu, afectă, nu afectează nici cum uh, motivele economice pentru care stau la baza um, încheierii unei asemenea acord de liber schimb. Aceste motive există în continuare și în acel încheierea unui acord reciproc avantajos și uh, un asemenea acord ar fi o oportunitate pentru noi și pentru partenerii americani să influențăm uh, regulile globale privind uh, legate de, li- uh, de liber schimb. Negocierile au fost amânate, nu se mai desfășoară acum, însă am, am, am avut am căzut de acord asupra unor elemente comune când vine vorba de achizițiile publice, care sunt deosebit de importante pentru Uniunea Europeană, și în ceea ce privește domeniul uh, um, dezvoltării du- uh, durabile, au existat păreri foarte diferite care nu um, au fost depășite acum. Deci șansele reluării negocierilor nu sunt uh, prea bune și oricum înainte de a, de a începe aceste negocieri, după cum a spus foarte clar și doamna comisar Malmström, ar fi nevoie de o discuție adevărată cu noua administrație să primim uh, asigurări din partea noi administrație că există uh, dorință reciprocă în sensul re acestor negocieri și în sensul doririi încheierii unui acord uh, avan, uh, care să fie în avantajul ambelor parteneri și dacă îmi permiteți, m-aș referi la chestiunile amintite de petiționari. Una dintre acestea se referă la transparență. De fapt, negocierile TTIP reprezintă, au reprezentat o schimbare din punctul de vedere al uh, modului în care sunt uh, tratate aceste negocieri datorită controverselor care au apărut vis-a-vis -vis de acest acord. Am reformat uh, în mod profund modul de comunicare și de uh, implicare a societății civile. Am trecut la publicarea textelor negociate din punctul de vedere al dialogului cu societatea civilă. Avem uh, întâlniri uh, regulate cu reprezentanța ai societății civile pe parcursul negocierilor și așa mai departe. Nu aș dori să vă prezint toate aceste detalii pentru că aceste negocieri nu se mai desfășoară în acest moment. De asemenea, uh, pozițiile Uniunii Europene au fost publicate uh, în mod regulat și niciuna dintre acestea cred că nu s-a indicat faptul că standardele care sunt atât de importante pentru noi, fie că este vorba de cele alimentare sau de protecția consum- consumatorilor, ar fi încălcate. Și nu în ultimul rând aș dori să spun că există uh, niște linii roșii uh, care trebuie să fie respectate. Orice acord de liber schimb înainte de a intra în vigoare trebuie să fie adoptat de Consiliu și uh, Parlamentul European uh, trebuie să-și dea consimțământul de asemenea. Și apoi au existat mai multe comentarii uh, referitoare la ISDS sau ICS, uh, sistemul curților internaționale pentru soluționarea litigiilor. Și în urma TTIP s-a ajuns uh, din nou la o reformare a acestui sistem tradițional de soluționare a litigiilor. Ne îndreptăm înspre un sistem care este mai clar, mai transparent se creează, se instituie un tribunal uh, permanent pentru soluționarea acestor conflicte. Există un sistem care garantează transparența proceselor și a fost întărită și de dimensiunea et- etică. Există și un studiu de impact uh, privind durabilitatea efectuat pe marginea TTIP, care a fost uh, făcut public uh, la începutul acestui an și chiar dacă există o pauză în aceste uh, negocieri, dispunem de acest studiu care ne ajută să înțelegem care va fi impactul asupra mediului înconjurător. În ceea ce privește CETA, în 21 septembrie există un acord privind intrarea în vigoare provizorie a CETA după ce CETA a fost semnat de UE și uh, Canada la sfârșitul anului trecut, în anul 2016, acest acord a primit consimțământul Parlamentului European pentru a intra în vigoare în mod provizoriu. Nu aș dori să spun mai multe lucruri despre CETA, doar că a fost recunoscut ca fiind unul din cele mai moderne și um, progresiste acorduri, un acord încheiat cu unul din cei mai vechi uh, partenerei Uniunii Europene. Mă opresc aici și dacă mai există alte întrebări, o să revin. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește documentul TISA, aș dori acum să dau cuvântul ă, domnului Kinner din partea Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim și petiționarilor pentru interesul exprimat și pentru punctele de vedere exprimate. Petisa, foarte pe scurt. Exact același lucru. Același context ca și cel exprimat uh, de colega mea pe marginea TTIP. E vorba de negocieri care la sfârșitul anului trecut se aflau pe calea cea bună, însă au intervenit alegerile prezidențiale americane, ceea ce a dus imediat la o întreruperea acestor negocieri, nu mai exista niciun fel de negociere TISA de atunci și până acum și nu a mai primit niciun fel de vești din partea administrației americane, precum că și-ar dori să uh, reia aceste negocieri cât de curând. Acum, în ceea ce vrește uh, aceste negocieri, ca și cele pentru ca, uh, între Uniunea Europeană și Canada, acestea reprezintă un avantaj foarte mare în domeniul serviciilor pentru noi. Și ca să răspund la cele câteva puncte pe care le-ați evocat referitor la servicii, ca, pe, pe tema transparenței ne-am făcut, ca și în cazul TTIP, cele mai mari eforturi în așa fel încât să ne asigurăm că uh, textele sunt publicate, că propunerile UE sunt publicate și că documentele înaintate de alte uh, uh, părți negociatoare, alți parteneri, vor fi transmise uh, statelor membre și Parlamentului European, în așa fel încât să poată fi discutate în contextul ședințelor uh, periodice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum uh, deputații, colegul Iaroslav. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze dacă sunt prea direct, însă dacă e să discutăm acum despre aceste petiții, acum n-are nicio logică. Eu am înțeles foarte bine că aceste petiții, petiții acoperă niște subiecte foarte importante. TISA, TTIP, CETA sunt foarte importante pentru noi toți. Dar dacă uh, împărțim tematic aceste petiții, bun, CETA s-a votat. Noi am votat, Parlamentul a votat majoritar pe, pentru CETA acum câteva luni. Așa că argumentul pe care l-am auzit din partea petiționarului și anume că nu au acces la documente, nu e adevărat. Noi am votat documentul, documentul e public disponibil. Nu e nicio problemă să aveți acces la el. Așa că sugestia mea ar fi să închidem această petiție referitor la CETA, pentru că e un acord încheiat, finalizat. Apoi, în ceea ce vrește TTIP și TISA, acolo lucrurile stau un pic diferit. Am putea discuta despre aceste acorduri odată ce negocierile pot fi încheiate înainte de ratificare. Dar, având în vedere că ambele, și TISA și TTIP, sunt acum suspendate, nu mai putem vorbi de un document concret, pentru că nimic nu mai e disponibil. Și dacă vă amintiți o regulă a negocierilor, nimic nu este, com, uh, la, nu este rezolvat până când nu s-a rezolvat totul. Așa că ar trebui să așteptăm finalizarea negocierilor și odată ce avem un document, să-l analizăm și atunci uh, să invităm din nou petiționarii și eventual atunci să discutăm acele subiecte care sunt importante din punct de vedere al petiționarilor. Așa că pentru TTIP și TISA sugestia mea ar fi să transmitem petițiile acestea pe lista B și să așteptăm reluarea negocierilor să vedem atunci. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Marias? Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc petiționarilor pentru faptul că au adresat aceste aspecte importante, care nu se referă doar la Parlamentul European, ci la întreaga Uniune Europeană și chiar și restul lumii. TTIP, CETA, TISA reprezintă un model concret de acord. Bun, e adevărat că TISA și TTIP au fost acum întrerupte și amânate, însă modelul pe care l-au creat ca la podul acesta se va regăsi și în alte acorduri ulterioare, așa că va trebui să discutăm. Și despre ce să discutăm? Despre acest cadru de schimburi internaționale. Pentru că aici observăm că există o adevărată lipsă de democrație, pentru că în fond parlamentele naționale, poporul, n-au niciun cuvânt de spus pe marginea acestor acorduri. Apoi, e o problemă de protecție juridică. Toate aceste noi modele de acorduri Um, aduc cu sine și uh, curți, tribunale de mediere, de arbitraj și anulă, anulează jurisprudența națională. Și apoi, evident, importanța pe care o au uh, firmele multinaționale, care pot uh, să aducă în fața justiției state. În al patrulea rând, acestea distrug economia și, evident, sunt în avantajul multinaționalilor din America, din Europa, din uh, China. În orice caz, distrug economia locală și întreprinderile mici și distrug și agricultura. Asta noi am văzut în practică. Nu există niciun fel de protecție a sănătății cetățenilor și consumatorilor. Se uh, abrogă condițiile corecte de lucru, dispar uh, produsele de origine protejată, cum ar fi, spre exemplu, brânza feta. Feta nu mai e deloc protejată din cauza CETA. Aici e vorba de bunuri de mare valoare pentru noi. Așa că aș vrea să spun Comisiei Europene că recent a existat o sentință a Curții Europene de Justiție în ceea ce privește acordul cu Singapore. Și ce scrie acolo? Că acel acord e un acord mixt. Mixt adică uh, Există acorduri în care există competențe la nivel european pentru luarea de decizii și când acordurile sunt mixte, în momentul în care acestea intră în vigoare, trebuie ca și parlamentele naționale să se pronunțe pe marginea lor. Păi și atunci care e chichița cu CETA? Uh, CETA, așa cum a spus și Comisia, a, a intrat în vigoare în mod uh, ilegal. Și nu spun eu singurul asta. A intrat în vigoare în mod provizoriu, dar ilegal pe 21 septembrie. De ce? Pentru că ca să poată intra în vigoare un acord mix precum CETA, trebuie ca toate statele membre să se pronunțe pe acest acord. Deci nu poate să intre în vigoare până când uh, parlamentele n-au adoptat acest acord. Dar Comisia Europeană și majoritatea statelor membre spun, da, bun, o să intre în vigoare, hai să zicem, provizoriu și dacă peste vreo 3-4, nu știu, luni, un parlament oarecare nu l-a adoptat, atunci o să intre în vigoare de adevăratele. Păi asta e o încălcare a legislației internaționale, e o încălcare a regulilor democratice, o încălcare a drepturilor de care beneficiază parlamentele naționale. Iată, toate aceste aspecte sunt în continuare de actualitate, așa că să răspund colegului Valesa, aș spune lucrul următor, mai întâi. Toate aceste petiții trebuie să rămână în continuare deschise și asta din două motive. Indiferent că a fost votat sau nu acest CETA de către parlamente și că se aplică în mod provizoriu, dar ilegal, petițiile trebuie să rămână deschise, pentru că există o procedură de examinare a textului în parlamentele naționale, deci dialogul democratic e în continuare în curs, deci pentru CETA trebuie ca petițiile să rămână deschise. Acum, în ceea ce privește TTIP și TISA, și aici trebuie ca petițiile să rămână deschise, pentru că Uniunea Europeană vrea ca aceste acorduri să, să înregistreze progrese, însă președintele Trump este cel care a schimbat macazul. Textele există. Și pe marginea lor, petiționarii își exprimă dezacordul. Așa că, domnule președinte, aceste petiții trebuie să rămână deschise și ca și informație, vreau să spun că toate parlamentele naționale trebuie să știe că aceste petiții există, că petiționarii nu sunt de acord cu procedura CETA și că, deci, sunt pentru o, o, o neratificare din partea parlamentelor naționale ale acestui acord. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ždanoca. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, la petițiile de la punctul 9, mai ales uh, uh, petiționarii prezenți, vreau să le transmit un mesaj. Observăm că sunt foarte mulți oameni în spatele acestor petiții Uh, sunt petiții înaintate cu multe semnături în numele unor asociații. Deci e o situație care a început în 2013, în momentul în care au fost lansate aceste negocieri. Și apoi, evident, am văzut rezultatul alegerilor din SUA, care au uh, schimbat total, radical situația. Grupul nostru inițial a fost foarte îngrijorat pe tema lipsei de transparență, pe diferite aspecte ale acestor propuneri și noi am votat împotriva CETA. Am susținut toate vocile care au protestat împotriva CETA. E adevărat că lucrurile au evoluat, dar, datorită, dar tocmai datorită protestelor publice și îngrijorărilor exprimate de public. Eu sunt de acord pe deplin cu argumentele exprimate de domnul Marias și anume de ce aceste petiții trebuie să fie în continuare deschise. Iar în ceea ce privește TTIP și TISA, nu numai în ceea ce privește TTIP și TISA, ci și în ceea ce privește CETA. Așa că și propunerea noastră este să menținem aceste petiții deschise. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E adevărat că trebuie să vedem și contextul și de ce aceste petiții la momentul acesta s-au întors la comisia noastră. Comisia n-a menționat însă decizia Curții Europene de Justiție în ceea ce privește oprirea TTIP este ceva crucial. Tocmai de ce discutăm în continuare acum de aceste petiții și aș vrea să știu din partea Comisiei în mod exact cum va răspunde Comisia la decizia luată de curte și anume de a uh, permite instaurarea acelor ICS în uh, acordurile în curs. Comisia a comunicat cu, publica, cu opinia publică pentru, pe marginea acestor uh, acorduri și dacă nu vreți să pierdeți încrederea mii și mii de cetățeni care de, până la urmă vor trimite uh, petiții comune pe marginea acestor negocieri și acorduri uh, care vizează um, acordurile comerciale, cum veți reacționa? Asta e prima întrebare. O a doua, un al doilea aspect, către petiționare, așa cum au spus și colegii e rezultatul interesului public față de aceste acorduri, că datorită acestui interes au obținut foarte multe progrese. Așa că mulțumesc nu numai petiționarilor astăzi prezenți, ci tuturor celor care au contactat deputații și au, uh, i-au sensibilizat. E foarte important ca aceste negocieri comerciale să se facă în modul cât mai transparent și deschis cu putință. Eu sunt fostă negociatoare sindicală și trebuie să recunosc că în negocieri trebuie să existe la un moment dat și un fel de moment cu ușile închise, ca să ai un fel de marjă de manevră. Dar multe lucruri pot fi dezvăluite în mod public și ca și rezultat al interesului sporit din partea publicului față de TTIP, multe lucruri s-au schimbat. Uh, aș dori să mulțumesc Comisiei Europene pentru asta, de asemenea, pentru că și-a modificat procedurile și multe lucruri acum sunt dezvăluite public. Însă problema este la nivel de Consiliu European. Chiar dacă Comisia Europeană Uh, e deschisă și face presiuni ca aceste uh, documente, spre exemplu documentul, mandatul de negociere să fie publice, multe state membre la Consiliu blochează. Și cred că ar fi bine să arătăm cu degetul și Consiliul și să demonstrăm acestuia că există un interes sporit din partea cetățenilor, pentru că asta ne va ajuta nu doar pe noi, Parlamentul European, să obținem acorduri cât mai transparente, dar va ajuta și Comisia în așa fel încât pe viitor să poată publica mandatele de negociere și documentele aferente. Din punctul meu de vedere, transparența este tema centrală aici, în aceste petiții. Pentru că e vorba și de încrederea opiniei publice. Dar au mai fost și alte puncte care au fost subliniate de petiționari, mai ales în ceea ce privește ISDS soluționarea litigiilor. Se spune că uh, ICS și SDS uh, sunt expresii echivalente, interschimbabile. Uh, dar există schimbări care au fost uh, prezentate drept o reformă imensă a sistemului uh, ICS, care până la urmă nu sunt decât o mică, mică îmbunătățire a sistemului. Dar în continuare problema fundamentală este că întreprinderi multinaționale au un acces privilegiat la justiție ceea ce de, um, nu, iar investitorii în intern nu se bucură de aceleași avantaje. Deci ar trebui să existe un acces egal la justiție. Și, de asemenea, există și semne de întrebare în ceea ce privește compatibilitatea cu tratatele europene. A fost un caz în Italia care a fost confirmat la Curtea Europeană de Justiție și anume că, și Curtea a fost foarte clară, că în continuare trebuie să analizăm compatibilitatea ICS cu tratatele europene. Și cred că aici e o chestiune fundamentală care la un moment dat va trebui să fie rezolvată înainte ca orice tip de astfel de acord care implică ISDS sau ICS, care implică astfel de instanțe, să intre în vigoare. Și în ceea ce privește standardele, de asemenea, este foarte important să venim și cu vești bune. Uh, putem să tot criticăm și să fim sumbri față de ceea ce se întâmplă, dar dacă vă uitați la tratatul cu Canada, există semne bune, veste, vești bune. Presiunea Parlamentului European și a opiniei publice, dezbaterea din Parlamentul European, mai ales în ceea ce privește uh, acest subiect, subiect, observăm că a avut consecințe, s-au luat uh, măsuri din partea guvernului din Canada și asta ca urmare a campaniei din Europa, din Parlamentul European, care a încercat peste tot în Canada să uh, sensibilizeze uh, autoritățile și să facă eforturi pentru a avea o evoluție pozitivă. Și asta tocmai pentru că s-a făcut o astfel de campanie. Așa că vă încurajez în continuare să manifestați public, pentru că doar așa putem să transmitem mesajul. Dar să recunoașteți și în momentul în care ceva pozitiv uh, reiese pe urma acestor campanii, pentru că fără nimic pozitiv pierdem entuziasmul. Deci dacă e să menținem această atenție sporită din partea opiniei publice, acest avânt, asta ne va permite să avem politici mai bune pe viitor și asta ne va permite să avem progres împreună. Evi, colegă Părânciu. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să repet și eu că aceste petiții ar trebui să rămână deschise, mai ales pentru că, de exemplu, doar cu ratificare la nivel european al tratatului CETA, fără o ratificare la nivel național, trebuie să informăm statele membre de petițiile pe care le-am primit, așa cum propune colegul Marias. Doresc să amintesc de asemenea că în cazul, am, că în cazul acordului CECA, CETA, practic, am ratificat un acord cu pagini albe în legătură cu anumite uh, sectoare nu am ajuns la acord. De exemplu, pagina E, e albă. Când vine vorba de capitolul privind măsurile sanitare și fitosanitare, urmează să se definească echivalența între produsele noastre chimice și uh, sau um, cu organisme modificate genetic. Deci am lăsat ușa deschisă unei viitoare decizii a cui a unor organisme terțe supranaționale așa numită, numitul comitet comun care va fi creat, dar nu numai, ci și organismul de cooperare și reglementare, din care nu se știe cine va face parte, care nu respectă niciun fel de control direct, transparent și democratic din partea cetățenilor. Deci, iată, lăsăm părți foarte importante din uh, legislație, uh, nu se știe în mâna cui. Deci, Practic, um, toate aceste aspecte fac că ne punem în pericol sănătatea și standardele de siguranță, uh, care practic sunt minate. Uh, pe mine m-au impresionat uh, aceste lucruri când le-am citit prima dată. În Europa avem 93 decese din intoxicații alimentare pe an. În Statele Unite sunt 3.000 pe an. Știți că populația Europei și cea a statelor, uh, care este populația Europei și cea a Statelor Unite, ca să vă dați seama de diferențele, cât de mari sunt diferențele. Practic, uh, alimentele europene sunt mult mai sigure. O altă întrebare în legătură cu aceste acorduri este cine ne face să încheiem astfel de acorduri? Bineînțeles, uh, companiile mari. Și doresc să aduc acest element uh, pentru a sprijini petițiile și petiționarii cărora le mulțumesc azi. Acest acord uh, este întotdeauna vândut ca o oportunitate majoră pentru IMM-uri, dar haideți să uh, scăpăm de această minciună. Nu e așa. Întreprinderile mici și mijlocii care reprezintă o mare parte din țesutul economic european, mai ales în țara mea, în Italia, uh, nu vor câștiga nimic de pe urma acestui tratat. Pentru că, de fapt, distrugem piața internă și schimburile intraeuropene în favoarea unei deplasări a schimburilor comerciale uh, peste Atlantic. Um, în favoarea celor care deja astăzi au capacitatea și uh, de, de producție, de a produce pe scară largă și care beneficiază de o rețea comercială extinsă uh, doar pentru a-și spori profitele, profiturile cu o nouă piață. Deci, uh, practic, ne distrugem IMM-urile în favoarea întreprinderilor mari. De aceea trebuie să menținem petițiile deschise și, mai mult de atât, cer președintelui să informeze toate statele membre, um, mai ales acum că în următoarele luni în mai multe țări urmează ratificarea națională a CETA. Să își fie conștiente de preocupările societății civile în legătură cu aceste petiții. Thank you, Mr. Chair. Um, my name is Anna-Marie Mineur. I'm a Mulțumesc, sunt Ana Marie Minel, eu sunt membru la Comisia pentru Comerț Internațional și urmăresc aproape și am luptat uh, față de CETA și, T- și TISA și mă bucur să văd că există niște petiții atât de numeroase pe acest uh, subiecte și mă bucur și de prezența Comisiei. Sincer, mă, mă cam enervează uh, comentariile dulce ale comisiei dulcegi. Comisia nu rec- și s-a spus, da, nu se negociază. Păi nu e pentru că ați ales să nu negociați, ci pur și simplu pentru că e la gheață. Și comisia, dacă ar fi putut, ar fi negociat la TTIP și alte, dar acum se ocupă de alte negocieri. Președintele Juncker uh, se așteaptă la un set întreg nou de negocieri care să fie lansat săptămâna viitoare. Și deci, ați s-a spus, nu e suficientă transparența. Parlamentul European nu are nicio modalitate posibilitate de a modifica acordul. Nu poți să spui decât da sau nu, dacă ești de acord sau nu. Și majoritatea Parlamentului European a organizat, s-a organizat. Uh, uh, am scris poate niște rezoluții pe niște aspecte foarte importante, trăsături importante ale acestor acorduri. De asemenea, ISDS nu a fost esen, uh, pe, pe substanță modificată. A fost doar așa, cosmeticizat. Și mă bucur că Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat în ceea ce privește compatibilitatea uh, ICS cu tratatele europene. Ideea ar fi să oprim ratificarea. Salut această idee am avut 3,5 milioane de semnături care au fost ignorate în momentul în care negocierile CETA au avut loc. Și asta demonstrează că există o propastie din ce în ce mai mare între cetățeni și factorii de decizie și trebuie să uh, uh, umplem această propastie. Și mă întreb ce va face Comisia pentru asta? Cum va face ca să-i asculte pe cetățeni pentru următoarele acorduri? Eu sper că i-ați ascultat pe petițional și uh, lansez un apel către această comisie să menținem petițiile deschise. De asemenea, grupul nostru a cerut făcut întotdeauna o audiere publică pe acest subiect și trebuie să spun că o audiere publică pe politicile comerciale europene ar fi uh, foarte binevenită. Mulțumesc! Mulțumesc, colega Sena Rodriguez. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Aș dori și eu să mă pronunț în așa fel încât aceste petiții să rămână deschise și vreau să mulțumesc tuturor petiționarilor care au sosit astăzi, în ciuda lipsei de transparență uh, care a existat în jurul acestui întreg proces de negociere și care continuă, pentru că nu trebuie să uităm, uh, după cum spunea Comisia, că au, există Uh, diferite acorduri care sunt negociate cu Chile, cu, Japonia, cu Australia, cu Maroc, cu Noua Zeelandă și că mulți deputați nici măcar nu avem acces în continuare la documentele despre care se negociază uh, pe aceste acorduri care uh, se vor încheia cât de curând. Așa că știm cu toții că există o multitudine de acorduri în curs de negociere, că nu există transparență nici în Parlament, nici pentru parlamentari în general, nici pentru cetățenii Uh, în mod mai specific. Și cred că e o adevărată bătaie de joc, pentru că ni se spune că va intra în vigoare CETA în mod provizoriu, fără ca parlamentele uh, naționale să aibă posibilitatea să se pronunțe. Mai mult decât atât, eu cred că fac parte din cei care sunt de acord cu argumentele ce au fost astăzi prezentate și n-am să le mai repet, dar m-aș refera, referi la câteva totuși. Spre exemplu, ne îngrijorează în mod uh, pregnant schimbările climatice, ceea ce înseamnă că încercăm să lansăm niște acorduri comerciale care de fapt vor, veni, vor aduce uh, pe piață multe produse care, în mod normal, ar trebui să le avem în rețele de proximitate. Și care vor fi efectele din punct de vedere al rețipei energetice, din punct de vedere al gazelor cu efect de seră și așa mai departe. Apoi, principiul de precauție. Unde este el? Uh, în, a, mm, cadrul acestor negocieri. Și, ca să închei, aș dori să spun de asemenea că împărtășesc pe deplin faptul că e o lovitură pentru întreprinderile mici și mijlocii. E un adevărat atac față de agricultura de, pe scară mică în Europa, în Uniunea Europeană, pentru acele țări, dar și pentru acele țări care negociază cu Uniunea Europeană. De aceea nu cred că există niciun fel de motiv întemeiat să continuăm aceste acorduri. Așa că eu cer Comisiei pentru Petiții să mențină petițiile deschise și aș cere Comisiei Europene să pună capăt oricăror negocieri și să pună capăt acestor acorduri care pur și simplu sunt uh, redactate pentru a favoriza marile întreprinderi multinaționale și capitalul. Și că majoritatea cetățenilor europeni, clasele mai sărace, lucrătorii, muncitorii, nu au nimic de câștigat de pe urma acestor acorduri. Ba din potrivă, pierdem multe din drepturile noastre. Mulțumesc! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Miután úgy néz ki, hogy a frakciók túlnyomó többsége az... Mulțumesc, dragi colegi! Se pare că majoritatea grupurilor politice doresc ca petițiile să rămână deschise. Vom continua dialogul, nu încheiem încă dezbaterea. Pot să vă dau cuvântul 3 minute, dragi petiționari, și apoi continuăm uh, ședința noastră. Vă rog! Vă mulțumesc, domnule președinte. președinte conținutul uh, prezentat astăzi um, este unul adevărat. Eu am fost activ uh, foarte mult timp în uh, sindicată și sunt un european profund convins și aș dori să lansez acest avertisment legat de um, influența pe care o dăm prin aceste acorduri de liber schimb a uh, lobbyiștilor care vor putea să influențeze până la urmă normele de reglementare europene. Este ceea ce ne liniștește cetățenii europeni dacă această formă a democrației uh, se va impune. Ne vom uh, confrunta cu costuri incredibile pentru a putea da dreptate acestor investitori. Mulțumesc. Dragi colegi, am spus deja că petiția, am decis deja că petiția va rămâne deschisă și vom continua să monitorizăm aceste procese și vom reveni la această petiție. S-a pus o întrebare Comisiei Europene. Cred că nu prea mai avem timp, așa că dacă îmi permiteți, v-aș ruga să răspundeți în două minute. Um, I believe that... Cred că s-au pus două întrebări una în legătură cu inițiativa cetățenilor uh, și după cum a spus, um, s-a spus de către deputați, da, Comisia a luat măsurile necesare pentru a respecta hotărârea tribunalului, deci o nouă decizie privind uh, înregistrarea inițiativei uh, cetățenilor a fost adoptată pe 4 iulie și procesul de înregistrare formală începe pentru această inițiativă este un proces care va dura un an, început pe 10 iulie. Într-adevăr, ar putea exista divergențe de opinii, dar interesul cetățenilor de-a lungul acestor negocieri și având în vedere de, decizia curții, Comisia a regândit modul în care dorim să luăm în considerare astfel de petiții și ați observat probabil că în aprilie 2017 Comisia a lansat o consultare publică pentru a pregăti o reformă în acest domeniu și cetățenii și alți actori interesați pot să participe la proces. Atât pot să vă spun deocamdată. Sper că e util. legătură cu conceptul, cu sistemul de, de tribunale de investiții. Analizăm cu atenție petiția din Belgia. Uh, și oricum tribunalul își va, da, își va exprima punctul de vedere Procesul va continua. După cum știți, acordul CETA este aplicat provizoriu și intră în vigoare complet doar după ce toate parlamentele statelor membre îl vor fi dezbătut și ratificat. Părțile legate de protecția investițiilor și uh, sistemul de tribunale pentru investiții nu se vor aplica, deci vor exista posibilitatea de a dezbate, de a discuta în continuare. În ceea ce privește punctul de vedere al Comisiei. Noi considerăm că opiniile curții din trecut au spus clar că Uniunea Europeană poate să adere la jurisdicții internaționale în anumite condiții și le-am respectat atunci când am negociat acordul CETA și am respectat toate condițiile Curții de Justiție în legătură cu compatibilitatea cu acordurile internaționale. Doresc să spun că Mm, am apărat autonomia dreptului european și jurisdicția exclusivă a Curții de Justiție. Acestea au fost principalele caracteristici. Dar, bineînțeles, trebuie să studiem detaliile și vom continua să o facem și vom respecta toate uh, opiniile curții și dezbaterea continuă. Mă opresc aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dragi colegi, subiectul este foarte complex dar dialogul va continua și petețile rămân deschise. Sunteți de acord? Doamna Evi, vă rog. Domnule președinte, ce faceți cu solicitarea unor grupuri politice de a trimite petițiile în statelor membre ca să știe și ele că a început o dezbatere aici în mod transparent la Comisia pentru Petiții? Deci să trimitem o scrisoare din partea Comisiei Petiții statelor membre. Iaroslav, majoritatea grupului dorește să trimitem această scrisoare, deci poate trebuie să o trimitem, dar poate ar trebui să includem și poziția oficială a Parlamentului. Majoritatea Parlamentului a aprobat uh, CETA. Deci nu trebuie să trimitem doar petițiile pe acest subiect statelor membre, ci și poziția oficială a Parlamentului European. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare important să trimitem aceste informații statelor membre pentru că procedura de ratificare e în curs în statele membre. Ați auzit ce a spus Comisia? Ca să se aplice definitiv tratatul, statele membre trebuie să ratifice. Dacă un stat sau două nu sunt de acord, această aplicare provizorie de 2 ani va deveni legală. Deci se va crea o situație care de facto va fi legală. Deci trimitem această scrisoare statelor membre foarte bine, nu avem obiecții. Putem explica decizia sau uh, um, votul Parlamentului European, care e de asemenea ilegal pentru că a aplicat provizoriu un acord care poate va fi abrogat, arată că nu e o aplicație serioasă a dreptului comunitar. Dar când vedem poziția Parlamentului European, de altfel, eu am votat împotrivă. Ne dăm seama de același lucru. Tájékoztatjuk a tagállamok. Bun. Deci, vom informa reprezentanții statelor membre prin uh, o scrisoare de decizia Parlamentului de până acum, de punctul de vedere a Parlamentului și de faptul că au apărut dubii în legătură cu continuarea acestui proces probabil parlamentele naționale oricum nu vor putea evita aceste dezbate. Nu doresc să mă lungesc, dar cred că e important, uh, având în vedere că multe petiții se referă la transparență, să, să adresăm și Consiliului această solicitare, să cerem uh, trans, uh, Consiliului să publice mandatele de negocieri. Mi se pare că aceasta este o măsură esențială pentru a îmbunătăți transparența politica comercială. Bun. Deci, mm, scris, am să vă trimit o scrisoare și Consiliului. Bun. Dacă sunteți de acord, următoarea petiție de pe ordinea de zi este petiția 1804-2013 și se referă la mar- marca Made in EU. Din partea Comisiei, ați dori să dau cuvântul domnului De Magii. Domnul Lavagi. Domnul Lavagi este prezent? Vă rog. Please, is present Mr. Paolo Lavagi from... Domnul Paolo Lavagi de la DG Just este prezent de la Comisia Europeană? Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Marca Made in EU este un subiect abordat în propunerea Comisiei din 2013-38, dar cred că trebuie să um, diferențiem produsele alimentare de cele nealimentare. Pentru produsele nealimentare, legislația europeană deocamdată nu necesită indicarea, pro, eh, indicarea originii. Dar agenții economic pot, economici pot să indice originea produsului dacă doresc. Sunt anumite reguli care trebuie respectate și, și anume că marca uh, nu trebuie să ducă în eroare, deci trebuie să respecte practicile comerciale echitabile dar agenții economici pe care vând produse nealimentare pot să, pot să, să pună pe ambalaj sau made in EU sau made in uh, un stat membru. Noua propunere a Comisiei este să se permite o trasabilitate a produselor și de aceea dorește să facă obligatorie marcarea țării de origine. Dar și în acest caz, agentul economic poate să aleagă dacă marchează originea, nu statul membru de proveniență sau doar UE. Ceea ce privește produsele alimentare, principiul este că um, etichetarea originii este voluntară cu excepția cazului în care scopul este inducerea în eroare a um, consumatorului. În cazul uh, anumitor tipuri de carne uh, preambalată și procesată, indicarea originii la nivel european nu este prevăzută, cu excepția pentru uh, anumite tipuri de miere sau de carne neprocesată. Uh, Comisia consideră că marcajul UE permite indicarea lanțului de uh, furnizare integrat al produsului care poate fi util. Mulțumesc! Köszönöm Sipen. Mulțumesc! Jaroslav. Thank you. Uh, well, I have to say I like the... Trebuie să spun că mie îmi place eticheta Made in EU, pentru că pentru că arată că produsul respectă anumite standarde. Cel puțin pentru mine asta înseamnă avem să respecte anumite standarde sociale și de mediu în producerea acestor uh, produse. Deci dacă văd această, uh, această etichetă, cumpăr mai, uh, mai bucuros produsul decât dacă nu văd această etichetă. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să închidem această petiție. Domnul Marias. Ascultând cele spuse de comisie, îmi pun anumite întrebări importante. Joia trecută am fost la Comisia Agri. Atunci am vorbit despre miere. Și un coleg bulgar a denunțat și avea dreptate faptul că Astăzi amestecăm miere din China cu miere din Bulgaria și se scrie pe etichetă miere din Bulgaria și made in EU. Um, mierea bulgară apoi ajunge în Grecia și din nou e amestecată cu miere din Grecia. Este clar că trebuie să indicăm mm, proveniența. Chiar și pentru în cazul mierii în care există obligații, există modalități de a trișa uh, și există mm, posibilități de contrafacere a produsului, de falsificare. Trebuie să există o trasabilitate totală, să se înțeleagă întregul proces de transformare a produselor alimentare, ca să știm dacă vin din Europa sau parțial a avut loc transformarea în afara UE și apoi produsul a fost importat în UE și se pune eticheta UE. Companiile mari, în mare parte, um, fabrică parțial produsele în țări terțe și le aduc în UE în ultimul stadiu și mai fac ceva în UE cu aceste produse și le pun apoi uh, eticheta UE. Deci, întregul proces de producție trebuie să dureze în UE ca să se pună eticheta UE. Dacă nu, trebuie să putem trasa produsul pentru a proteja consumatorii, pentru că se pun probleme de sănătate, de fraudă și așa mai departe. Cred că această petiție e importantă și ne dă ocazie reală de a face ceva. Cred că comisia noastră putea profita de ocazie pentru a vedea, așa cum a spus colegul Iaroslav, poate am putea să închidem petiția, dar să o trimitem spre informare comisiei competente pe fond din Parlamentul nostru. Deci sau Comisiei pentru Agricultură sau Comisiei pentru Industrie, pentru ca pe baza acestor informații să-și facă o idee de ce trebuie făcut în viitor. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că propun următorul lucru. Ceea ce a spus domnul Marias este foarte important, dar se refer, dar sunt lucruri legate de protecția consumatorilor. Dacă scrie pe miere Made in Greece, dar um, este de fapt un amestec, tot fraudă e. Nu are nicio legătură cu marca Made in you. Colegii au propus să închidem petiția, putem face acest lucru, dar putem într-adevăr trimite informațiile în legătură cu acest aspect la IMCO. Sunteți de acord? Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, următoarea petiție este petiția 709-2016. E vorba de o probleme dintre bănci italiene și Autoritatea Internațională de Supraveghere Ghere. Din câte știu eu, domnul Gaetano Viu nu este prezent, așa că îi dau cuvântul. Si, gra- Da, mulțumesc, domnule președinte. Fac apel la conștiința dumneavoastră, pentru că intelectul fără conștiință este un blestem, cum spunea Pitagora. Este importantă conștiința pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Amintiți-vă de parcursul dumneavoastră profesional, vă aduceți aminte de sacrificii, de energie, de determinarea cu care ați depășit dificultățile și oboseala. Și dacă vă aduc aminte pasiunea dumneavoastră, care este aceeași cu a mea, să evaluați cazul pe care vi l-am uh, supus cu uh, onestitate intelectuală. Atunci când legile și normele nu țin cont de bunăstarea oamenilor, înseamnă că ceva nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. În Italia, de 2015 până azi, statul a vărsat băncilor aproximativ 70 de miliarde de euro. Justificările sunt tot felul de, sunt uh, foarte fanteziste și disparate. S-a adoptat o politică de apărare a celor puternici uitând datoria de a-i uh, proteja pe cetățeni sau uh, pe micii întreprinzători prea des uh, lăsați în soarta lor. Deseori italienii au fost um, au fost victimele produselor um, care au sărăcit pensionari și uh, partea cea mai slabă a societății noastre. S-a ajuns la soluții, chiar și la soluții extreme. Vă închipuiți că într-o noapte pot pleca din uh, contul curent, uh, economiile de o viață, nu mai există pur și simplu economii de o viață, pentru că asta s-a întâmplat. A cui e vina? A noastră tuturor pentru că dacă nu, nu faci parte din soluție, faci parte din problemă și de aceea sunt eu aici. De aceea mi-am dedicat viața controlului băncilor, a legalității acțiunilor lor și a produselor lor. Sper cu cuvintele mele vor putea uh, ajunge la conștiința dumneavoastră în calitate de ființe umane capabile să facă diferența între bine și rău pentru că așa doar se poate găsi soluția la orice. Guvernul Armato Carti a transferat puterea de la Banca Italia la Banca Italia SPA cu și a acordat uh, părți din acțiuni unor bănci și um, uh, uh, asigurări, uh, dintre care astăzi principalii sunt credit uh, și Intesa și Practic, finanțele private sunt în mâinile acestor bănci. Organul de control al băncilor italiane este proprietatea băncilor. Implicarea um, membrilor nu poate asigura o funcționare uh, imparțială a acestui organ de control. Pe 26 septembrie 2005, un judecător din Lece, în sentința 2878, a condamnat Banca Italia să dea înapoi unui cetățen 87 de euro pentru dauna, uh, um, daunele uh, suportate. Uh, decizia spune că Banca Italia doar între 96 și 2003 și-a apropiat pe nedrept aproximativ 5 miliarde de euro, banii cetățenilor, dar nu doar atât. Um, judecătorul subliniază în legătură cu Banca d'Italia că aceasta este de fapt o entitate privată structurată ca societate pe acțiuni cu regim de monopol pen, uh, cu funcția uh, statală de a emite bani scripturali fără control din partea statului, care trebuie să supravegheze celelalte bănci. Din 92 încoace, un grup de bănci private a hotărât autonom în numele statului italian care este costul banilor. Putem să vorbim ore întregi despre legi și despre modul în care a fost posibil să devină legal ceva ce este de negândit și mi-aduc aminte ce spunea Oberton și anume că totul e posibil. Astăzi fac apel la conștiința dumneavoastră și întrebarea mea este, după părerea dumneavoastră, este just ca organul de control al băncilor să fie o societate pe acțiuni și ca aceste acțiuni să fie ale băncilor? Dacă fură în Italia, astăzi fură și în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Posti de la Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția Comisiei va fi structurată în două părți și va reflecta structura petiției, care se referă la două aspecte diferite între ele. Unul evocat și în intervenția orală a petiționarului în legătură cu guvernanța și Banca de Italia și celălalt în legătură cu rolul CONSOP și informațiile din uh, prospectul pentru investitori. În legătură cu primul punct, anume guvernanța și Banca de Italia, trebuie spus preliminar că normele comunicare în acest domeniu și mai ales articolul 4 din directiva 36 din 2013 prevăd că statul este obligat, orice stat este obligat să garanteze că organul de supraveghere are suficientă independență, inclusiv financiară, pentru a-și executa funcțiile de supraveghere. Banca Italiei, Banca d'Italia, din punct de vedere istoric, este structurată ca societate pe acțiuni. Nu este singura bancă astfel structurată, există și alte autorități de supraveghere în Europa și în lume, care au aceeași structură de organizare. Această organizare nu a fost considerată că nu poate permite independența în exercitarea funcției de supraveghere. și uh, legile italiene, în, uh, în uh, dreptul italian s-a prevăzut acest lucru pentru că statul italian a intervenit la nivel legislativ prin legea 5 din 2014, în care încă o dată, dincolo de statutul Băncii Italia, se spune clar, expres, că adunarea acționarilor nu poate uh, să um, aibă de-a face cu funcțiile de supraveghere ale băncii. Deci, chiar Deci, uh, acționarii nu au nicio legătură cu funcția de supraveghere a băncii. Asta nu înseamnă că autoritățile de supraveghere nu pot să încalce uh, anumite legi dar nu Comisia se pronunță în legătură cu această posibilitate, ci autoritățile judiciare naționale. Așa că eu m-aș limita să, la comentarii legate de guvernanța băncii. Aș dori să repet că structura uh, Băncii Italia nu este diferită de alte organisme de supraveghere din Europa și acest tip de guvernanță uh, nu a fost considerat ca fiind în conflict cu independența necesară pentru funcție de supraveghere. Adaug și închei spunând că statutul Băncii Banca d'Italia a fost uh, reformat pentru a reflecta modificările legii și există un aviz al BCE care este pozitiv și spune că acest statut garantează independența financiară mai ales, care este un aspect important și pentru a garanta autonomia uh, în, calide, în funcția de supraveghere. Și mă opresc aici, domnule președinte, și dau cuvântul colegului meu. Nu? Mare precisare. Bună ziua. Doresc să spun că e... eu și colegul meu, domnul Ferera, ne ocupăm de acest punct. În legătură cu a doua parte din petiție, se cere instituțiilor europene să ancheteze și să sancționeze comportamentul CONSOP, adică autorități italiene naționale competentă conform directivei 71-2003 privind prospectul. Petiția face referire la o comunicare a Consop din 2009 și la o notă informativă din 2011. Comunicarea Consop din 2009 menționează că este că trebuie să se prezinte profilul de, risc de risc ale unor produse financiare complexe, să arate, să explice clientului posibilitățile de risc, scenariile posibile de risc. Deci Consob nu introduce o regulă obligatorie, dar exprimă o așteptare ca aceste scenarii de probabilități de risc să poată să fie incluse în, în, în uh, prospecte. Prin nota de informare internă din 2011, care nu a fost publicată, Consob face un pas înapoi face de această poziție și pune capăt acestei practici și anume de a include în prospecte posibilitățile și probabilitățile de risc. Deci, ă, petiția consideră că Consob este responsabilă de daunele suferite de micii Uh, de, de consumatori, de, de clienți, um, achiziționând uh, produse financiare care nu ar fi fost cumpărate dacă ar fi cunoscut aceste scenarii de posibilități de risc. În ceea ce privește poziția noastră, Comisia, în calitate de garant pentru respectarea tratatelor, intervine doar atunci când statele membre nu aplică corect legislația europeană sau dacă legislația națională nu respectă legislația europeană. Comunicarea 2009 a Consob nu încalcă dispozițiile directivei 71-2003 privind prospectul, nici măsurile de executare, mai ales uh, regulamentul 809 din 2004. Deci, cazul propus în legătură cu Consob, nu este de competența Comisiei Europene care a verificat transpunerea corectă a directivei privind prospectul în Italia. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Ați menționat câte, câteva aspecte cheie și anume este vorba de competențe. Cine vorba, este vorba în primul rând de competența statelor membre. Domnule Vali, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc petiționarului pe care nu-l cunosc, dar sunt foarte de acord cu o mare parte din lucrurile pe care le-a spus. Nu e un caz unic. Așa cum a spus Comisia, deseori uh, nu se știe cine deține acțiunile și Banca Centrală este până la urmă privată. Aș dori în primul rând uh, să spun în legătură cu faptul că diverse autorități naționale uh, Uh, au participare privată, dar în uh, proporții de mai puțin de 50%. Italia e un caz unic în lume și chiar dacă recent s-a adoptat o lege uh, privind um, acționarii băncii, conflictul de interese este evident atunci când um, această bancă este controlată de băncile care, uh, pe care trebuie să le reglementeze. În legătură cu consum și conflictul de interese, înțelegem și, ceea ce, și concluziile anchetei, anchetei s-au falsificat produse, au fost situații în care investitorii nu au fost alertați de autorități și au uh, au suferit daune, dar a fost, uh, nu au fost cazuri izolate. Deci, autoritatea de supraveghere nu a acționat pentru a pedepsi. Și petiționarii spun, nu e neapărat conflict de interese încă Banca d'Italia, care, um, ale cărei acțiuni sunt deținute de bănci private, situația în care s-a ajuns în Italia și în în care nu s-au respectat drepturile consumatorilor, care practic uh, au uh, avut de suferit. Uh, băncile centrale, au, din cauza funcțiilor lor, trebuie să fie publice, tocmai pentru a garanta absența conflictului de interese și directiva privind cerințe de capital trebuie să cere că autoritățile competențe trebuie să aibă independența necesară pentru a uh, Uh, supraveghea băncile și cazul Italiei este unic în lume și aș dori să-mi dați exemple pentru că nu ați intrat în detalii de bănci centrale din lume în care peste 50% din uh, proprietate aparține unor entități private. Vă mulțumesc, domnul Marias. Vă mulțumesc. Această petiție este extrem de importantă din punctul meu de vedere, pentru că Banca Centrală din Italia este într-o situație juridică diferită, similară cu, cu Banca Centrală din Belgia și cu cea din uh, Grecia. Este inacceptabil să există o bancă centrală, să există bănci centrale în care să fie mm, într-o proprietate majoritară din partea sectorului uh, privat, așa cum se întâmplă și în Grecia și este o problemă majoră. Băncile centrale au un rol foarte, foarte important din punctul de vedere al politicii uh, monetare. Acestea pot să achiziționeze titluri de valoare um, din part emise de actori de stat și actori uh, privați și acest lucru duce la probleme. Am uh, tot încercat să aflăm din partea domnului Draghi informații despre care sunt acțiunile, titlurile de valoare achiziționate de Banca Centrală Europeană și de băncile centrale uh, naționale și nu am aflat nimic concret. Banca Centrală Elena ar fi pus la dispoziție 17 miliarde de euro pentru achiziționarea unor acțiuni, unor titluri de, de valoare, de exemplu. Și colegii din Spania au adresat în mod repetat asemenea întrebări. Drept urmare, eu aș propune ca această petiție să fie discutată de Comisia uh, Econ pentru că trebuie să discutăm în mod serios uh, ce se întâmplă cu sistemul euro, sistemul băncilor centrale naționale. Banca Centrală Europeană a fost de acord ca Banca Centrală Elenă, cea italiană și cea belgiană să fie listată la bursă, însă acest lucru se întâmplase în într-o altă perioadă de timp în care nu ne confruntam cu problemele de astăzi. Pentru mine, această petiție ar trebui să rămână în continuare deschisă și ar trebui să fie discutată, de fapt, și în Comisia Econ a Parlamentului European, pentru că există, în mod evident, uh, există într-adevăr o problemă aici. Domnul Iar, aș dori să particip și eu la această discuție. În ultima criză finan- financiară ar fi trebuit să tragem anumite învățăminte, mai ales când vine vorba de mm, controlarea băncilor și reglementarea băncilor și am și schimbat cadrul de reglementare din acest punct de vedere și sau am făcut foarte mulți pași înainte. Acum situația este uh, următoarea. Comisia ne spune că nu este încălcat cadrul uh, legislativ european pentru că dacă uh, ceva nu merge bine, intervin competențele uh, statelor membre. Petiționarul are o părere Uh, diferită și eu cred că Comisia competentă pe fond al Parlamentului European ar trebui să discute acest subiect pentru că este un subiect foarte tehnic și am văzut că în această criză financiară a trebuit să ajutăm băncile cu banii uh, contribuabililor. Deci banii contribuabililor au fost folosiți pentru a ajuta băncile să supraviețuiască. Nu trebuie să uităm acest lucru și, din punctul meu de vedere, este un subiect profund uh, tehnic, foarte specializat, din punctul, din punctul meu de vedere. Deci, nu ar trebui doar să trimitem această petiție Comisiei Econ, ci ar trebui să le cerem să discute, să discute într-adevăr acest subiect, pentru ca nu cumva într-o parte a Europei să apară o nouă criză pe care nu ne-o dorim, dar de care va trebui să ne ocupăm. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Aceasta este situația. Poate și domnul Marias va fi de acord. Există, în mod evident, o problemă, însă, din păcate, nu avem competențe europene. Drept urmare, nu putem să intervenim în mod direct. În Comisia Econ, în data de 19 iunie, s-a discutat acest uh, subiect și în prezența Comisiei, ocazie cu care s-a spus că Italia este cea care trebuie să rezolve această problemă. S-a spus că Europa nu poate interveni, deci eu aș propune să închidem uh, această, această petiție, să Uh, transmitem băncii, uh, băncii centrale europene această petiție, atrăgând atenția asupra acestei probleme din Italia, pentru că, din păcate, nu avem competență. Pe scurt, directiva privind cerințele de capital care reglementează subiectul, așa cum a spus și Comisia în răspunsul la petiția, adresat lui cere statelor membre să se asigure că autoritățile competente pentru supravegherea băncilor au independența necesară pentru a-și exercita funcțiile. Înțeleg că pentru ei este suficientă, dar în momentul în care aproape 100% din acțiunile unei societăți sunt în mâinile băncilor private, puteți să înțelegeți că organul de uh, supraveghere clar uh, face obiectul unui conflict de interese. De aceea trebuie să acționăm. Dacă închidem uh, petiția, uh, practic acționăm împotriva logicii. Az illetékes bizottság azt mondta, hogy nem tudunk. Domnul președinte, Comisia competentă pe fond a spus deja că nu putem să facem nimic în plus, pentru că nu avem niciun fel de competiți- de prerogative în acest sens. Deci aș uh, propune să închidem această petiție, să o transmitem băncii centrale competente și adresându-mă petiționarilor, aș dori să le spun că dacă apar noi elemente, pot să se adreseze din nou comisiei noastre cu o nouă petiție și sper că sunteți uh, de acord. Și acum, ultimul punct de pe ordinea de zi, raportul privind cetățenia Uniunii Europene și dau cuvântul doamnei Besera. Please. Just a second. Yeah. Domnul Marias. Comisia Econ al Parlamentului European nu a adoptat niciun fel de poziție concretă vis-a-vis -vis de uh, acest uh, punct. Care este întrebarea? Este admisibil să există bănci centrale uh, naționale în Grecia, Italia și Belgia a căror acțiuni uh, sunt uh, listate la uh, bursă, fiind în proprietatea unor persoane private? Aceasta este întrebarea care ar trebui să fie discutată în Comisia Econ. Trebuie să discutăm modelul sistemului euro. Și după discuția pe care am avut-o astăzi, cred că ar fi bine dacă această petiție ar fi transmisă mai departe Băncii Centrale Europene, dar ar trebui să fie transmisă și Uh, Comisiei Econ pentru a discuta cum poate funcționa, dacă poate funcționa în mod adecvat sistemul euro în, în situația în care anumite bănci centrale naționale sunt entități list, private listate la bursă. Eu și colegul Vali suntem uh, mem- și membri ai Comisiei Econ și am putea prezenta această temă și în această comisie și ar fi important să uh, transmitem această petiție și Comisiei Econ. Mulțumesc, mână, domnul președinte. Această petiție deja a fost discutată în Comisia Econ înaintea pauzei de vară. A avut loc o discuție în Comisia Econ care a durat 50 de minute și Comisia Econ a ajuns la concluzia că Uniunea Europeană nu are niciun fel de competență din acest punct de vedere. Și repet acest lucru. Dacă petiționarii se vor confrunta cu noi probleme, au ocazia să depună o nouă petiție. Și acum dau cuvântul doamnei Besera. Madame Becerra, can I ask you for a very Gracias, presidente. O prezentare foarte pe scurt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bănuiesc că trebuie să mă grăbesc pentru că nu mai avem timp. Aș vrea să mulțumesc interpreților care așteaptă să terminăm și care ne-au acordat un, câteva minute în plus, în așa fel încât să putem evoca un subiect care pe noi ne îngrijorează cu toții, o competență de-a noastră. E vorba de inițiativele, una din inițiativele parlamentare cele mai importante ale Comisiei pentru Petiție, e vorba de raportul pentru uh, cetățenie anul acesta, un raport care se face odată la trei ani. Și a treia dată când acest raport se realizează și să sperăm că este versiunea definitivă care să intervine în momentul în care uh, sărbătorim 25 de ani de la recunoașterea cetățeniei în tratatul de la Maastricht pentru prima dată, cetățenie europeană. Și aș dori să vă prezint câteva date în ceea ce privește acest document care a fost transmis uh, comisiei față de care am primit amendamente, e clar că există o dorință de consens, să punem accentul pe punctele esențiale. E vorba de un raport avem un coraportor la LIBE, care de asemenea se află pe aceeași linie de gândire și aș dori să subliniez că noi suntem de părere că acest raport trebuie să ne permită să facem față unor provocări fără precedent cu repercusiune asupra drepturilor cetățenești ale europenilor. Dar, de asemenea, trebuie să ne servească pentru a face în așa fel încât cetățenia europeană să aibă valoare clară pentru toți cetățenii europeni. Există elemente cheie care sunt recunoscute și care au o valoare importantă, libertatea de mișcare, spre exemplu, de circulație, dar toți cetățenii europeni trebuie să știe de faptul că în momentul în care au această cetățenie europeană se bucură în același timp și de aceste libertăți. Și deci o plus valoare. Mesajul principal al acestui raport și aș spune coloana vertebrală al raportului reprezintă lupta împotriva discriminării. Trebuie să cerem ca directiva orizontală care există deja de zece ani de zile într-un sertar Uh, blocată la Consiliu trebuie să devină realitate. Face parte din planul Juncker și Comisia trebuie să o reactiveze. Este indispensabil acest lucru pentru că uh, cetățenia europeană se bizuie pe niște piloni și anume egalitate, nediscriminare sub orice formă, nici din punct de vedere religios, nici din punct de vedere al sexului, credință, limbă sau mai știu eu ce. Și deci dreptul de pe, la petiții se exercită în funcție de aceste libertăți. Astfel am construit raportul. Se, uh, uh, și apoi participarea cetățenilor la viața democratică, și anume să participe la alegeri, să voteze în cele mai bune condiții cu putință și, de asemenea, să se știe că Parlamentul European și restul instituțiilor europene, dar mai ales Parlamentul, se află de partea cetățenilor. Instituțiile dispun în statele membre de instalații cu funcționari care, uh, din partea partea Comisiei și care reprezintă un ghișeu unic de legătură cu cetățenii. Deci, iată, acestea sunt punctele principale ale raportului, în așa fel încât să putem construi un spațiu public european de securitate și prosperitate. Iar în ceea ce privește calendarul, până pe 28 septembrie se pot prezenta amendamente. Există trei avize din partea AFCO, CULT și FAM iar uh, data prevăzută pentru vot în comisie este 22 noiembrie. Dorința aceasta constructivă și răspunderea enormă pe care o avem noi la Comisia PETI, în așa fel încât lucrurile să fie clare din punct de vedere al cetățeniei europene, e bine, mă încurajează să cred că vom merge pe această cale și că vom face cu toți împreună toate eforturile necesare. Obiectivul acesta de a adopta un text care să fie cât mai solid cu putință și care să fie prezentat în plen în decembrie și să sperăm să va fi adoptat. Eu cred că e un obiectiv care poate fi realizat. Mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, mulțumește interpreților care vor interpreta ultimele fraze. Vă mulțumesc pentru munca depusă. Eu sunt raportor din umbră la Comisia PETI și colegul meu, domnul Șogor, e la LIBE și deci PP-ul susține acest document. Eu cred că toată lumea susține documentul. Fiecare membru al Parlamentului are dreptul să își pregătească o poziție, iar la ora 15 pe 28 uh, septembrie este data limită, momentul ultim în care puteți depune amendamente și vom vota pe 22 noiembrie aici la Comisia PETI. Vă urez tuturor o după amiază plăcută! Dar mai avem timp ca să dezbatem sau cum? Altfel fac o propunere. Pentru că noi suntem foarte flexibili. O instituție flexibilă, și anume că la ora 3 să preluăm din nou acest subiect. Eu cred că ar trebui să dăm cuvântul și raportorilor din umbră, ca să spunem măcar câteva cuvinte pe marginea acestui raport, pentru că e un raport uh, fundamental, uh, foarte important Acum am înțeles că, bun, trebuie să mergem, interpreții ne părăsesc, ne întoarcem aici la ora 3, așa că vă rog frumos să ne acordați atunci 10 minute la începutul ședinței, în așa fel încât să continuăm dezbaterile pe marginea acestui raport. Cred că putem face asta. Am să încerc să informez pe doamna Wikström referitor la această propunere. Vă mulțumesc. Deci, o critical. Thank you.